și anume am primit o solicitare din partea grupului SND de a-l numi pe Giuseppe Ferrandino în locul lui Udo Bullman în calitate de membru al Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Există observații? Nu? Mulțumesc. Numirea este aprobată. Trecem mai departe